Uh, intervențiile de un minut sunt încheiate cu aceasta. Următorul punct pe ordinea de zi este cel al domnului Paul Rubic, IMM-uri, competitivitate și oportunități de afacere. Are cuvântul raportorul timp de 4 minute. Rubic. Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, Vedem că în plen uh, interesul pentru IMM-uri este mare. Întotdeauna mă bucur uh, că este, când se recunoaște puterea economică a acestui domeniu. Știm că 85% din noile locuri de muncă create în Europa sunt create de către companii care nu au mai mult de 5 ani și asta nu are nimic de a face cu vârsta întreprinzătorilor, ci cu vârsta întreprinderii. Este important așadar să ne asigurăm că se creează noi întreprinderi, că este stimulată cultura antreprenorială în uh, formare și formare continuă. Pentru că nu devii uh, între, antreprenor, întreprinzător de pe zi pe alta. Trebuie să uh, Uh, îi învățăm pe oameni de, când, de, când, de la școală uh, și până mai târziu cum să fie independenți. Există această uh, acest sistem al business angels, ai îngerilor, păzitori în afaceri, care trebuie stimulat. În industrie este vorba mai ales de competitivitate. Comisia a luat o inițiativă de grup aici. Din păcate, în Europa nu suntem foarte uh, uh, eficienți în, indus- în politica industrială, aceasta scade, de, a scăzut cu 10% din 2008. Este foarte important să uh, să consolidăm uh, IMM-urile. Comisia de economie ar putea să joace un rol foarte important, uh, partenerii sociali ar putea să facă uh, propuneri foarte bune pentru simplificări. De asemenea, un portal multilingv este important, astfel încât uh, când o întreprindere importă și exportă într-o țară să știe care sunt prevederile mai ales în ceea ce privește exporturile, mai ales pentru micile întreprinderi. Um, este foarte important acest lucru. Aceste mici întreprinderi au o lume înainte, în fața lor, um, internet, plăți pe internet, um, tehnologia informației. Se creează noi șanse, noi oportunități. Dar este foarte important și aici să începem de la oameni și de aceea programul Erasmus pentru tineri Uh, antreprenori este unul foarte important și acesta trebuie să fie uh, stimulat, consolidat în perioada până în 2020. Vedem că mai ales în țările în care există probleme în domeniul coeziunii, acest program este foarte bine primit și, din potrivă, uh, n-am vrea ca acest proiect să devină un proiect Erasmus Mundus Am vrea ca acest, mă scuzați, să devină un, să, să devină un program de tip Erasmus Mundus, astfel încât tinerii antreprenori să poată să se bucure de oportunități în întreaga uh, lume. De asemenea, uh, Europe Network trebuie sprijinit, rețeaua europeană, pentru că este uh, ceva ce ar putea fi extins la nivel internațional pentru a-i stimula succesul. Competitivitatea înseamnă de asemenea că avem nevoie de un uh, de o, o simplificare a birocratiei. Scopul ar fi ca până în 2015 să reducem povara administrativă cu 25%. Comisia Regii a venit, ar putea veni cu propunere aici, propuneri care ar putea apoi să fie preluate de către Comisie. Importantă este și taxarea competitivă. Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Rubic. Trecem imediat la procedura intervențiilor spontane și îi dau cuvântul doamnei Matei Kukovic. Hvala lepa, predsedujoči Mulțumesc, domnule președinte. Îi, îl felicit pe domnul Rubig pentru că împreună cu colegi a depus o muncă foarte importantă într-un moment de criză. Este o muncă importantă pentru a găsi răspunsuri mai ușor la ceea ce ne așteaptă mâine. Asta este cea mai mare provocare. În acest raport regăsim foarte multe răspunsuri la această întrebare. Îl sprijin pe domnul Rubic când vorbește deja despre formarea la grădiniță, la școală. De la grădiniță, copiii trebuie să fie crescuți să aibă curaj, pentru că fără curaj nu există antreprenoriat. Și aș mai vrea să spun ceva. Rețeaua europeană a întreprinderilor ar trebui să raporteze și Parlamentul European cu privire la rezultate concrete care au fost atinse. Câte companii au fost create prin această rețea, de exemplu? Mulțumim! Urmează acum doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții, indiferent de grup de lucru, dorim să ajutăm uh, IMM-urile, să le oferim un mediu propice, pentru că oferă foarte multe locuri de muncă în Uniunea Europeană. Creșterea și creșterea productivității, uh, întreprinderile excelente, cu bună forță de muncă, sunt foarte importante pentru noi și de aceea avem nevoie de întreprinderi cu uh, angajați uh, sănătoși și care se bucură de o bunăstare. Însă raportul dumneavoastră oferă o imagine greșită. Standardele de siguranță și de sănătate sunt văzute ca povară administrativă. Standardele minime de sănătate și securitate nu pot fi definite ca povară administrativă. De asemenea, dumneavoastră vorbiți despre faptul că statele membre nu ar trebui să uh, Uh, fac așa numit golden plating, deci să impună standarde prea ridicate pentru a putea fi respectate. Însă prevederile actuale sunt standarde minime care asigură sănătatea și securitatea uh, lucrătorilor și acest lucru trebuie să rămână așa. Mulțumim, doamnă Regner. Urmează doamna Vertman. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnule președinte, la ora actuală există aproximativ 23 de milioane de IMM-uri. Acestea oferă 75 de milioane de locuri de muncă, ceea ce în total constituie 70% din locurile de muncă din Uniunea Europeană. Aceste fapte, cât se poate declare, grăiesc de la sine cu privire la importanța oferirii de sprijin IMM-urilor. Iar acestea, în momentul de criză, ne arată cât de importante sunt uh, că, și sunt un motor care pot duce la creștere. Și aș dori să-i mulțumesc la final uh, raportorului pentru un raport foarte detaliat. Mulțumim, doamnă Vertman. Urmează doamna Suber. Obrigada, senhor presidente. Poderíamos eventualmente estar... domnule președinte. Am putea să fim de acord cu acest raport privitor la diferite măsuri pentru difuzarea informațiilor și accesarea lor, dar adevărul este că nu se pun punctele pe I. Nu se vorbește cu adevărat de problemele cu care se confruntă IMM-urile. În țara mea, în Portugalia, Zeci de companii, din cauza politicilor excesive ale troici dau faliment și din cauza că guvernul nostru este servil. Trebuie să vorbim despre politica care este dusă acum și care se soldează cu pierderea ă, de locuri de muncă și cu scăderea nivelului de viață și a puterii de cumpărare pentru lucrătorii din Europa. Și instituțiile europene au și ele partea lor de vină nu o să putem să mizăm pe competitivitatea întreprinderilor uh, fără să vorbim despre realități. De fapt, nu ar fi decât o realitate virtuală, care nu există decât pe culoarele instituțiilor europene. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Nicolașic. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. imm urile sunt foarte importante și, într-adevăr, subiectul acesta e foarte actual, pentru că uh, atunci când discutăm despre politica de coeziune, înseamnă că trebuie să susținem toate regiunile din Europa și că trebuie să susținem competitivitatea IMM-urilor. Multe dintre acestea uh, primesc bani din tot felul de fonduri europene și contribuie la crearea de locuri de muncă. Eu cred, de exemplu, că trebuie să susținem IMM-urile din domeniul mediului, din domeniul agriculturii, din domeniul agriculturii bio, mai ales dacă ne dorim soluționarea problemelor de mediu în anumite regiuni. De aceea cred că fondurile structurale trebuie să uh, poată susține IMM-urile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Micolașic. Urmează doamna Andreș Baria. Eh, los datos dicen que 85% de los... Vă mulțumesc, domnule președinte. 85% dintre noile locuri de muncă sunt create de către IMM-uri, cel puțin așa ne spune raportorul. Dar ar trebui să ne dăm seama de faptul că uh, un sfert dintre MM-uri nu folosesc potențialul pieței unice și mai mult de o optime dintre ele nu doresc să se extindă dincolo de uh, statul lor uh, membru unde au fost create. Eu cred că ar trebui să punem mai mult accentul pe calificarea tinerilor, pe dezvoltarea dialogului social și trebuie să permitem accesul la finanțare. Avem încă foarte multe lucruri de făcut. Avem Orizont 2020, avem Cosmo, avem multe alte instrumente, dar degeaba le creăm dacă IMM-urile nu au acces la credite. De foarte multe ori acesta este principalul obstacol în calea dezvoltărilor. Iată ce trebuie noi să facem aici. Este un element fundamental permiteți IMM-urilor să aibă acces la credite. Mulțumesc. Acum are cuvântul de domnul Vinclo. Uh, thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să uh, îl felicit pe colegul Rubich pentru acest raport. Eu am fost uh, raportor pentru aviz la INTA, mulțumesc pentru cooperare. Domnul Rubich a spus deja uh, faptul că se dorește ameliorarea comerțului și a condițiilor de afaceri pentru IMM-uri care sunt deja implicate la nivel internațional și de asemenea să se elimine unele din barierele care împiedică IMM-urile la ora actuală să se implice în comerțul internațional. Cred că trebuie să uh, raționalizăm uh, susținerea acordată IMM-urilor din fonduri publice și de asemenea trebuie să individualizăm susținerea oferită IMM-urilor care au uh, un profil corespunzător uh, de activitate pe piețe din state terțe. De asemenea, IMM-urile din statele membre cele mai noi sunt deja dezavantajate și trebuie să beneficieze de informații suplimentare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Winkler. Urmează doamna Flașicova Benova. Ďakujem vám pekne, pán predsedajúci. Malá... Vă mulțumesc că mi-ați cuvântul, domnule președinte. IMM-urile permit la 75 de milioane de cetățeni să aibă un loc de muncă și reprezintă 85% din totalul locurilor de muncă din Europa și au și un potențial neexploatat pentru a crea și mai multe locuri de muncă, mai ales pentru tineri. Știm că IMM-urile sunt motorul economiei europene. Ele permit uh, um, consolidarea incluziunii sociale și a stabilității societăților noastre, dar întotdeauna trebuie să se lupte cu birocrația, cu uh, sarcinile administrative și, în primul rând, nu au acces la împrumuturi. Iar chiar când ar fi eligibile pentru finanțare din fondurile structurale, nu reușesc uh, să um, uh, constituie dosarul de cerere pentru aceste fonduri. Noi ar trebui să le îmbunătățim uh, competitivitatea și ar trebui să adoptăm uh, măsuri pentru a reduce birocrația cu care sunt confruntate. Mulțumim doamnei Flasicova Benova și acum domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că discutăm despre IMM-uri în acest moment. Și doresc să îl felicit pe domnul Rubich pentru uh, cele spuse. Aș dori să îl încurajez să le susțină și implementarea. Ce vreau eu să mai spun? Domnul Rubic s-a referit la importanța educației. Este un subiect pe care l-am neglijat. Eu am mers foarte des în școli și am întrebat pe elevi ce vor să facă când termină școala. Am întâlnit uh, elevi care spuneau că uh, doresc să-și deschidă propria afacere, dar au fost foarte puțini. Domnul Rubic are dreptate, trebuie încă de la grădiniță să insuflăm spiritul antreprenorial copiilor. IMM-urile sunt foarte importante și, pe plan legislativ, trebuie să adoptăm politica Think Small First, să ne gândim întâi la cei mici. Trebuie să încercăm să încurajăm cât mai mult IMM-urile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly! Doamna Țicăua mai dorește și ea să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Întreprinderile și IMM, micro și imm urile suferă în această perioadă de criză economică din cauza accesului dificil la finanțarea necesară dezvoltării lor. 85% din noile locuri de muncă din Uniunea Europeană în perioada 2002-2010 au fost create de către IMM-uri

Mulțumim uh, doamnei Țicău. S-a încheiat acum sesiunea uh, de luare spontană a cuvântului și are cuvântul domnul comisar Pibar. Like... Domnule președinte, stimați deputați, Comisia ar dori să-i mulțumesc domnului Rubic, dar și celorlalți deputați care au contribuit la acest raport care arată marele angajament al Uniunii Europene către IMM, față de IMM-urile europene. Comisia salută sprijinul uh, anunțat pentru, în, pentru comunicările sale pentru, referitor la internaționalizarea IMM-urilor, uh, reglementarea inteligentă și așa mai departe. Aveți dreptate, IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei ele reprezintă două treimi din locurile de muncă din sectorul privat și generează aproximativ 58% din valoarea adăugată, dar creează și 85% din noile locuri de muncă în ultimii ani însă au fost profund afectate de către criză și au nevoie de ajutor pentru a face față noilor provocări. Comisia vă asigură că uh, noua strategie a Uniunii Europene se va uh, concentra asupra IMM-urilor, asupra uh, politicilor de, și, și în domeniul și a programelor de cheltuieli vom crea uh, ghișee unice, dar de asemenea vom oferi și servicii uh, adaptate uh, comunității IMM-urilor. Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor. Programul COSME Raportul domnului Rubic solicită o, o strategie de stra internaționalizare pentru IMM-uri, iar Comisia nu poate decât să sprijină astfel de idee. La ora actuală, numai 13% din IMM-uri exportă în afara Uniunii Europene și știm cu toții unde sunt o, viitoarele oportunități de creștere în economiile care cresc cu rapiditate în Asia, Africa, America Latina. OCDE a estimat că 9 90% din creșterea din lume are loc în afara Europei. Comisia identifică la ora actuală lacunele din sprijinul uh, pentru întreprinderi Uh, iar rezultatul acestui exercițiu vă va fi prezentat în decembrie. La anul vom prezenta acțiuni concrete la nivel european pentru a aborda dificultățile cu care se confruntă IMM-urilor, IMM-urile la fața locului. Vă asigur că vom continua inițiativele care au avut succes până acum rețeaua întreprinderilor uh, europene, uh, desk ul uh, pentru uh, afaceri cu China uh, și așa mai departe. De asemenea, aș dori să mă refer și la misiunile um, de creștere ale, uh, uh, ale domnului comisar Tajani. Au avut loc uh, misiuni în Statele Unite, Columbia și alte țări Uh, misiuni care au fost mari succese, uh, având în vedere acordurile încheiate în diferite sectoare, cum ar fi cooperarea industrială și politicile în domeniul IMM-urilor. În ceea ce privește reducerea poverii administrative, este o preocupare pentru noi toți. Comisia uh, consolidează uh, aplicarea testului pentru IMM-uri Însă, după cum știți, IMM-urile suferă de pe urma unor reglementări uh, greoaie. De aceea cooperăm cu IMM-urile și cu organizațiile de IMM-uri pentru a identifica cele mai uh, greoaie, greoi 10 uh, reglementări uh, existente. Are loc o consultare publică până la finalul lunii decembrie. Aceasta ne va permite să mergem la miezul problemei. Vom uh, analiza aceste reglementări și vom vedea unde pot fi introduse regimuri mai, uh, mai ușoare, prezervând, uh, respectând în același timp și menținând uh, aspectele ce țin de siguranță. Dar dorim să oferim și um, ajutor țintit IMM-urilor. Programul COSME va oferi uh, acțiuni pentru îmbunătățirea competitivității, de exemplu accesul la finanțare și la rețeaua uh, întreprinderilor europene. De asemenea, scopul acestui program este uh, creșterea durabilității afacerilor europene și îmbunătățirea uh, accesului la piață. Cu toate, acest, toate acestea fiind uh, priorități din raportul dumneavoastră, domnule Rubic. Uh, Cosme va consolida și um, uh, programul Erasmus pentru antreprenori. De aceea, COSME este un mod de a sprijini prioritățile pe care tocmai le-ați subliniat. În aceste timpuri de austeritate, știm că solicitarea raportului de a se crește luăm notă de uh, solicitarea de a crește bugetului, uh, bugetul pentru acest program. Președintele Barroso a subliniat de mai multe ori că IMM-urile fac parte din prioritățile mandatului său și vă asigur că este hotărât să pună asta în practică cu toate instrumentele care îi stau la dispoziție. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Die Aussprache Mulțumim, domnule Pibalx. Cu acesta dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc la mâine la ora uh, deosebită 18 18. Urmează acum uh, următorul raport, restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționari ruși implicați în cazul Serghei Manitski. Are cuvântul doamna Oiuland.